Hanno votato tutti? A votat toată lumea? Au votat și observatorii? Au reușit să își depună votul? Allora, dichiaro chiusa la Declarăm votul închis și îi invit pe observatori în sala R1.1 pentru a desface urnele. Suspendăm sesiunea și o vom relua prin sunete clopoțel și aceasta va fi anunțată și pe ecranele din Parlament.